Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Doamnelor și domnilor, stimați colegi, bine ați venit la ședin, ședința de această după masă. Este ultima ședința noastră înainte de vacanța de Crăciun și de Anul Nou. Îl salut pe domnul, Not, îl salut pe domnul Nothelfer, care este președintele asociației care protejează drepturile uh, veteranilor răniți. Bine ați venit în Parlament. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen. voi face comunicările ulterior. Următoare, următorul punct de pe ordinea de zi sunt dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului. Și, în primul rând, Malezia, practica pedepselor prin